sarcină la ședința noastră de săptămâna trecută. În ciuda tuturor eforturilor făcute, Consiliul European n-a reușit nici el să se pună de acord. Trebuie să mărturisesc că această lipsă de unanimitate pentru ajungerea la niște decizii concrete poate reprezenta un pas înapoi față de rolul Uniunii Europene în Balcanii de Vest și pentru politica de extindere care reprezintă o investiție strategică în pace, stabilitate și dezvoltare în Europa. Asta nu înseamnă însă, fără îndoială, că ne vom opri aici, ci doar că vor trebui făcute și mai multe eforturi. Cred că e important de subliniat faptul că nu există în Consiliu puncte de vedere diferite în ce privește angajamentul pentru perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest. Importanța menținerii și chiar a consolidării angajamentului european uh, pentru țările din Balcanii de Vest este un lucru pe care toate statele membre îl împărtășesc. E la fel de limpede pentru toată lumea din Uniunea Europeană că în regiune Regiunea este o, o, o zonă fierbinte și deci trebuie făcute toate eforturile necesare pe calea reformelor. Consiliul European a avut o dezbatere lungă pe această temă săptămâna trecută și până la urmă liderii au hotărât să revină la problema extinderii înaintea summitului de la Zagreb în mai 2020. La Consiliu noi înșine suntem gata să ne jucăm rolul. Președinția finlandeză rămâne angajată să facă, să facă tot ce poate pentru a căuta o soluție în direcția unui rezultat clar și substanțial. Aș dori de asemenea să reiterez încă un lucru. Cât de important este faptul că atât Macedonia de Nord cât și Albania să continue să facă progrese concrete în direcția reformelor. Sunt necesare reformele pentru a face progrese în, a, în direcția apropierii de Uniunea Europeană, dar mai ales ele sunt necesare pentru că uh, sunt cerute de cetățenii celor două țări. Merită repetat faptul că angajamentul în direcția valorilor europene rămâne esențial pentru toți partenerii și uh, aspiranții la calitatea de membru al Uniunii Europene. Apreciem profund uh, eforturile Macedoniei de Nord și faptul și atitudinea curajoasă pentru semnarea acord, însemnarea acordului de schimbare a numelui acestei țări. S-a uh, salutat și voința politică de a face pași înainte, demonstrată și de guvernul Albaniei, în mod constant, în ciuda unei atmosfere politice mai dificile. Sunt convinsă că la momentul, uh, respect, la, la momentul potrivit aceste, va veni și momentul potrivit ca aceste eforturi să fie răsplătite. Mulțumesc. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului comisar Han. Madam President, uh, honorable members, uh, last Thursday... Domnul președinte, Joia trecută la Consiliul European, liderii europeni nu și-au respectat angajamentul de a deschide negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Majoritatea covârșitoare a statelor membre doreau să dea un dover de deschiderii negocierilor, dar din păcate nu s-a înregistrat unanimitate și nu s-a putut lua o decizie. Vreau să mă folosesc de această ocazie de prezența mea în Parlamentul European pentru a mulțumi domnei ministru Tupurainen pentru angajamentul său și pentru eforturile de care a dat dovadă pentru a găsi o soluție înainte de la, la Consiliul pentru Afaceri Generale, dar nici acolo nu s-a putut găsi o soluție. Însă voiam uh, să îi mulțumesc uh, în prezența membrilor Parlamentului European. Vreau să-i mulțumesc uh, domniei sale pentru eforturile sale și ale echipei sale. Faptul că nu s-a putut ajunge la un acord este dezamăgitor Repet ce am spus și săptămâna trecută la Luxemburg, uh, după primul, așa zis, eșec, și anume că acum uh, suntem într-un moment de răscruce, într-un moment al impasului. Să nu uităm că se înregistrează unanimitate când vine vorba despre Uh, nevoia unor decizii curajoase, cum ar fi Prespa pentru Balcanii Occidentali. Iar după eșecul de săptămâna trecută, trebuie să ne gândim uh, cum să răspundem următoarelor uh, întrebări. Unde sunt stimulentele de catalizare și cum rămâne cu angajamentul pentru cei care își asumă cele mai mari riscuri politice? Le datorăm țărilor din uh, Balcanii, de, Balcanii Occidentali cel puțin uh, sinceritate. Sinceri, uh, sinceritatea este consfințită în tratate. Nu e vorba doar de a fi vecini buni. E o datorie morală din istorie. Trebuie să se finalizeze procesul de unificare care a început cu mult timp în urmă și este de, în interesul nostru geostrategic să facem asta. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să clarifice cât de serios este angajamentul lor față de integrarea și calea europeană a țărilor din Balcanii Occidentali, Macedonia Nord și Albania nu sunt vinovate de această situație. Țările au făcut ce li s-a cerut și chiar mai mult, iar rapoartele noastre privind situația în aceste țări recunosc, recunosc aceste lucruri. Faptul că s-a ajuns la reforme, s-au făcut reforme extraordinare în Albania și în Macedonia de Nord privind statul de drept, reforme în justiție, combaterea corupției și a crimei organizate. În uh, Albania uh, s-a înregistrat mult succes în acest uh, sens. Și iar acordurile de la Prespa au fost un, un succes foarte mare care s-a bazat pe angajamentul politic de a depăși problemele trecutului pentru a avea un viitor luminos. Și același lucru este valabil și pentru acordul de bună vecinătate între Macedonia de Nord și Bulgaria. Răspunderea noastră acum este de a da dovadă de solidaritate față de aceste țări ai căror cetățeni sunt dezamăgiți. Și da, se simt trași pe sfoară, dar nu trebuie să renunțe la uh, speranțe, iar angajamentul nostru european pentru aceste țări din Balcanii Occidentali rămâne neschimbat. Integrarea europeană este și va rămâne uh, un element uh, politic de importanță strategică în interesul uh, ambelor părți. Iată de ce Uniunea Europeană va reveni la această chestiune înainte de summitul de la Zagreb din uh, mai 2020 între Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, Balcanii Occidentali și sper că atunci să avem succes. Comisia va sprijini în continuare Albania și Macedonia de Nord uh, în, în uh, orice fel uh, pentru a se asigura că reformele își continuă drumul și că se va face acest lucru în interesul cetățenilor. Vom continua să pregătim aceste țări pentru un viitor uh, în Uniunea Europeană. A venit vremea să fim alături de cetățenii acestor țări și alături de întreaga regiune și să le oferim sprijinul nostru. Înțeleg că sunt dezamăgiți, bineînțeles, și uh, că sunt descurajați, dar încă o dată trebuie spus că trebuie să-i ajutăm să depășească această situație și Comisia va face tot ce este în putință pentru a atinge acest scop. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Iar acum uh, dăm cuvântul vorbitorilor din partea grupurilor, începând cu domnul Covacev de la PPE doamnă președintă ppe ul este profund dezamăgit de incapacitatea consiliului de a începe negocierile cu macedonia de nord și albania. am transmis un teribil mesaj politic contrar intereselor Uniunii Europene în regiune. Nu putem aștepta până la summitul de la Zagreb de anul viitor. Trebuie să reparăm mai repede această eroare cu siguranță acest blocaj va avea consecințe politice numai în cele două țări, ci în întreaga regiune. Uniunea Europeană nu este consecventă în mesajele sale. Președinția bulgară a readus pe agenda uh, ideea um, extinderii după o pauză de 15 ani. Partenerii uh, statele din Balcanii de Vest sunt partenerii noștri și este interesul nostru să le integrăm cât mai repede. Uh, Turcia, China, Rusia, Arabia Saudită sunt foarte dornice să își uh, crească influența în acea zonă. Uniunea Europeană trebuie să recâștige uh, încrederea cetățenilor din această regiune cât se poate de repede. În plus, trebuie să investim suficient în comunicare pentru a uh, combate propaganda antieuropeană în Balcanii de Vest Uh, de asemenea, mai avem multe de făcut în multe domenii politice, de exemplu, uh, implementarea acordului de bună vecinătate între Sofia și Scopie este insuficientă. Mă întreb de ce uneori numai uh, în urma presiunii externe statele se trezesc în urma se trezesc din manipularea faptelor și din propagandă. Nu ne putem baza pe curajul unei singure uh, persoane pentru a face lucrurile potrivite uh, și uh, persoana potrivită care ar veni la guvernare. Trebuie să permitem statelor să Macedonia de Nord și Albania să înceapă negocierile de aderare. Știm că ele oricum vor dura mult timp și uh, trebuie cât se poate de repede să recâștigăm încrederea generației tinere în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnule Covacev, acceptați un cartonaș albastru? I'm being advised, and indeed it is true. Mi se spune și așa este că nu acceptăm cartonașe albastre în prima rundă a vorbitorilor. Deci pentru a menține tradiția, Uh, vă voi refuza solicitarea de intervenție cu cartonaș albastru. Trecem la următorul vorbitor, doamna Piri, în numele grupului SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îi mulțumesc uh, și să-i urez bun venit uh, președintelui Parlamentului din Macedonia de Nord în această sală. Ehm, aș vrea să pot ține un alt discurs astăzi. Macedonia de Nord și Albania au lucrat din greu pentru a respecta criteriile de condiționalitate și pentru a implementa reforme dificile, dar necesare. Ambele țări și-au ținut promisiunea și au făcut partea lor. Acum urma să fie partea Uniunii Europene să își țină promisiunea și să deschide negocierile de aderare. Macedonia de Nord a fost un candidat de 14 ani. Comisia Europeană a dat unde verde în urmă cu 10 ani cele mai dure negocieri negocieri au dus la uh, acordul istoric Prespa și a fost nevoie de leadership uh, politic real uh, din partea Greciei și din partea Macedoniei de Nord să pună capăt unei dispute de 27 de ani. Și, din păcate, exact asta le-a lipsit liderilor europeni sau, mai exact, președintelui francez. Macron nu a dat dovadă de același nivel de leadership și de curaj politic. Uniunea Europeană avea posibilitatea să se arate responsabilă și matură din punct de vedere politic și a eșuat lamentabil. Iar acest lucru afectează imaginea Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Uniunea Europeană de multe ori își ridic, se exprimă pe subiecte pe care nu le poate modifica. Consiliul European a rămas tăcut acolo unde uh, ar fi, a se exprima ar fi putut uh, uh, însemna foarte mult. Uh, mă tem că summitul de la Zagreb din 2020 este prea puțin, prea târziu. Mulțumesc în numele grupului Renew, două minute, domnul Cuciuc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în ciuda sprijinului majoritar al statelor membre, pentru a treia oară, pentru a treia oară în 16 luni nu s-a reușit nici de această dată în Consiliul deschiderea negocierilor de aderare pentru cele două state, o decizie dezamăgitoare care ar putea avea consecințele unei greșeli istorice. Nu reușim să ne ținem de cuvânt în fața promisiunilor pe care le-am făcut de mai multe ori și deja asta înseamnă să nu nu putem merge înainte cu negocierile de aderare, ceea ce subminează credibilitatea noastră și securitatea în regiune. Mai mult, prim-ministrul Macedoniei de Nord a, a, uh, or, organizează alegeri anticipate. Ca atare, aș face, aș îndemna liderii europeni să aibă în vedere o luare a unei decizii cât mai curând. Macedonia de Nord și Albania au demonstrat în permanență că fac parte din familia europeană, cu atât mai mult în timpul crizei migratorii, și au îndeplinit toate condițiile pentru a începe negocierile de aderare. Cele două țări trebuie evaluate în baza meritelor lor, în baza unor criterii obiective. În calitate de membru al Parlamentului care vin dintr-o țară uh, Uh, care a parcurs nu cu foarte mult timp în urmă negocierile de aderare, știu foarte bine că acest proces are un caracter birocratic și se bazează pe dispoziții legislative, însă uneori este mânat și de sentimente politice. Actuala forma negocierilor de aderare trebuie să, se, să permite începerea lor până în mai 2020 la summitul de la Zagreb, altminte riscăm să prăbușim uh, visul european al acestei regiuni. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și acum, în numele verzilor, două minute, domnul Budicover. Frau Präsidentin, Doamnă președinte, un francez faimos a vorbit într-o vreme despre anumite tipuri de decizii politice și a spus e mai rău decât o infracțiune, e o greșeală. Decizia Consiliului de a refuza începerea negocierilor de aderare pentru Macedonia de Nord și Albania este o eroare, o greșeală de amploare istorică. Îi mulțumesc lui domnului Tusk, domnului Han, domnului Juncker, doamnei Tupurainen și tu tuturor celor care s-au exprimat, s-au exprimat cu cuvinte clare și critice referitor la asta. În ciuda mâniei pentru faptul că Uniunea Europeană din nou și-a încălcat promisiunea, în ciuda supărării pentru lipsa de viziune, în ciuda rușinii față de oamenii din Albania și din Macedonia de Nord, cărora Consiliul le-a nimicit speranțele, eu nu vreau să critic. Vreau să privesc înainte și să mă adresez direct președintelui Macron. Domnule președinte, de această dată, la acest punct, v-ați izolat puternic. Însă Parlamentul European este dispus să construiască o punte către dumneavoastră. Dacă citiți cu atenție rezoluția noastră, veți vedea că suntem dispuși uh, să discutăm și să uh, participăm la reforma dorită de dumneavoastră, reforma a procesului de extindere. Să facem asta împreună, dar vă rog, corectați imediat greșeala că uh, Albania și Macedonia de Nord rămân în fața ușii noastre închise pentru că noi încă n-am apucat să facem curățenie în casă. Mulțumesc! Group for one minute, Madam Bonfrisco Doamna Bonfrisco, din partea ID, un minut. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Fără îndoială, interesul Uniunii Europene pentru extinderea relațiilor cu țările din Balcanii de Vest este puternic. Însă, în același timp, știm foarte bine cât de profunde sunt cicatricile care brăzdează această regiune și care amenințează, amenință Uniunea Europeană. Influența Chinei și a Rusiei, prezența unor organizații infracționale mari și potențialul terorist, politici de tip oligarhic cetățeni cu dublă cetățenie, dintre care una turcă, peste 50% musulmani în Albania și Bosnia, 28% în Macedonia de Nord și 95% în Kosovo. Toate aceste lucruri arată clar că instrumentul extinderii și aderării, așa cum s-a întâmplat în cazul Turciei, duce la o criză profundă. Poate că domnule comisar, o politică europeană comercială bună ne-ar evita să ajungem într-un astfel de impas și în dezacord între statele membre care pentru a ena oară au arătat că își au fiecare propria politică externă. O Europa care ar năzui ambițios către o autonomie strategică și-ar putea manifesta relațiile cu Balcanii de vest așa cum trebuie. Să încercăm să nu iluzionăm pe cetățenii europeni. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Fotiga de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum cinci ani, domnul uh, Juncker a făcut o declarație privind extinderea Uniunii Europene, care a dus la o criză în relațiile noastre cu Balcanii de Vest. Știți dumneavoastră cel mai bine de cât de mult uh, efort e nevoie din partea dumneavoastră și a personalului dumneavoastră, din partea noastră, din partea liderilor politici și din statele membre ale Uniunii Europene pentru a inversa acest proces negativ. Ambele țări, Macedonia de Nord și Albania, merită negocieri și au uh, îndeplinit uh, criteriile de aderare după ani de zile de așteptare, iar acum, la început de mandat, se dă o palmă peste față din partea Consiliului. Da, înțeleg aceste țări, Macron, Franța, Olanda, Danemarca. Aceste țări vor cauza probabil următoarea criză în relațiile noastre cu Balcanii de Vest. Această criză s-ar putea să fie chiar primejdioasă. Această decizie deci ar trebui să fie inversată, să fie corectată cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la GUE NGL, un minut și jumătate, domnul Culoglu. Uh, you know, Western Bal- Mulțumesc! Balcanii de vest sunt ce- locul cel mai vulnerabil din Europa. Nu este din întâmplare că acolo a avut loc primul război după uh, cel de-al doilea război mondial, războiul iugoslav. Trebuie să protejăm această parte a corpului european. De curând, Macedonia de Nord a făcut un pas istoric împreună cu guvernul elen. Au uh, ajuns la acordul Prespa, luptând împotriva populiștilor și naționaliștilor. Și în loc să îl uh, recompensăm pe domnul Zaev, domnul prim-ministru, îl aruncăm uh, în, în ape tulburi. Și de ce uh, facem asta? Pentru că în loc să exportăm valori europene, ne, expar- ne exportăm uh, conflictele și problemele noastre. Trebuie să încetăm să fim, să jucăm jocuri politice înguste la minte cu, uh, cu țările mici. Țările mici au nevoie de ajutorul nostru. Sunt mici, dar sunt țări oneste. Thank you. Our next speaker. Mulțumesc. Urmează domnul Castaldo. Însă nu sunt sigură că este în sală. Continuăm cu doamna Zofco. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. ova Aceste instituții au demarat o strategie pentru Balcanii de Vest și susțin cu tărie coordonarea măsurilor vizate în, în cele două țări. Eu sunt foarte dezamăgită, așa cum este și întregul meu grup politic, de concluziile Consiliului de săptămâna trecută. După, după ce Macedonia de Nord și Albania au muncit din greu pentru a ajunge la compromisuri istorice și au îndeplinit toate criteriile pentru deschiderea negocierilor de aderare, sperăm ca aceste eforturi să fie răsplătite printr-un semnal pozitiv. Ei bine, din potrivă, aceste țări au primit o palmă peste degete, Albania și Macedonia de Nord în procesul de armonizare deseori au fost în situația de a respinge promisiunea trăgătoare din partea altor țări. E un mesaj pe care noi îl transmitem întregii regiuni. Lăsăm practic loc altor jucători uh, politici să intre și să facă ce vor în spațiul rămas liber de Uniunea Europeană lăsat liber de Uniunea Europeană. E o greșeală strategică, cu un impact negativ asupra credibilității Uniunii și subminează eforturile Parlamentului European. Aș dori să mulțumesc domnului comisar Han pentru eforturile sale, însă, din păcate, asistăm la o lipsă de viziune din partea anumitor state membre din Consiliul European pentru a se duce la bun sfârșit procesul de uh, Uh, pace care a fost demarat de predecesori, printre care și președintele, uh, fostul președinte al Franței, Jacques Chirac, pe care l-am cunoscut personal, un om foarte, um, uh, foarte onorabil. Trebuie să înțelegem că acolo miza este stabilitatea și pacea din viitor. Mulțumesc. Din păcate, timpul ne presează, intervine doamna președinte și se voită să vă întrerup intervenția. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Pițula. Mulțumesc, doamnă președinte. Lipsa negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania este o greșeală istorică din partea Uniunii Europene. Încă o dată s-a blocat progresul din cauza unor motive politice într-un număr mic de state membre. Acele state membre care, în mod paradoxal, vor să reînnoiască Europa. Aceste două țări au întrunit toate condițiile pe care le-am impus și este incredibil acum că Uniunea Europeană nu recunoaște curajul politic de care a dat uh, dovadă Macedonia de Nord, care și-a rezolvat toate problemele cu vecinul său și uh, care a reformat uh, justiția la, și Albania care a reformat justiția în Procesul se îngreunează și se, se prelungește din această cauză, iar acum uh, reformele și aderarea au mers mână în mână, în paralel. Nu, uh, iar noi uh, trebuie nu neapărat să ajungem din nou la consens, ci să avem o viziune concretă care să se materializeze înainte de a fi prea târziu, fiindcă mai sunt și alți actori care vor să își facă simțită influența în această zonă actori care nu au aceeași valori ca ale noastre. Uniunea Europeană poate să fie rănoită și să devină credibilă la nivel mondial doar dacă dă un exemplu, mai ales în vecinătatea sa imediată și apoi uh, întreaga lume. Mulțumesc, domnul Sejurne, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, voi fi succint. Sunt pentru extindere, sunt pentru ideea ca aceste două țări să poată adera la Uniunea Europeană. Însă, cum să adăugăm două locuri în Consiliu când uh, funcționarea noastră instituțională este blocată? Cred că instituțiile europene nu sunt eterne și trebuie protejate. La un moment dat, trebuie să ne întrebăm cât de eficiente sunt politicile europene și cât de eficient putem lua decizii în Consiliu înainte de a ne pune uh, problema unei noi uh, extinderi. Fac parte dintr-un grup pro-european și îmi asum această poziție. Cred că trebuie să putem să ne punem întrebarea referitor la cum reformăm Consiliul și modul de a lua decizii înainte să mai adăugăm două uh, scaune în jurul mesei. Aceasta este poziția uh, mea uh, um, și pragmatică. Trebuie să ne gândim la Europa în 10 ani, în 30 de ani. Eu cred în Europa și nu îmi doresc ca popoarele europene să devină eurosceptice din cauza lipsei noastre de eficiență și eficacitate în politicile europene. Mulțumesc. Un minut, doamna Stric. It's promise. Sorry. <laughs> Consiliul European trebuia să-și mențină promisiunea făcută celor două țări consolidând procesul de stabilitate și pace în regiune. În loc de asta, a dat o lovitură grea uh, popoarelor din Balcanii de Vest. Decizia de a începe negocierile de aderare trebuie să se bazeze pe criterii obiective, iar Comisia a spus clar că țările acestea le îndeplinesc. Franța, Danemarca și țările de jos însă au reacționat în mod nefiabil, schimbând regulile în timpul jocului. Ca urmare, politici arbitrare și considerațiuni arbitrare afectează acum popoarele din Macedonia de Nord și Transilvania, care au făcut eforturi atât de mari pentru reforme serioase. Decizia aceasta amenință, amenință democrația și stabilitatea din întreaga regiune. Mesajul pe care Consiliul, sau altfel spus domnul Macron, îl transmite este că nu ne interesează uh, îndeplinirea criteriilor, însă să continuăm să încurajăm aceste țări, arătându-le că instituțiile Uniunii Europene și majoritatea statelor membre așteaptă începutul negocierilor de aderare. Consiliul trebuie și el să vină să susțină acest lucru, revizuind această respingere cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Bild, un minut doamnă președintă ce nu facem noi de ochi frumoși pentru aceste țări cu un salariu mediu de 400 de euro? Numai așa se explică uh, de ce insistă Comisia să se extindă Uniunea Europeană primind aceste două state membre. Se dorește ascunderea unor fragilități, cum ar fi islamul radical în uh, a, Albania, această țară majoritar musulmană, uh, face parte dintr-o regiune cu o concentrare, cu o concentrare foarte mare de jihadiști. Și uh, Erdogan își face simțită prezența aici. Transparency International uh, a degradat uh, indicele de corupție al uh, Albaniei. Și nici Albania, nici Macedonia de Nord nu și-au locul în Uniunea Europeană. În Macedonia de Nord, participarea la referendum privind acordul de, de la Prespa și aderarea la Uniunea Europeană arată că exact, exact ce am spus. Trebuie să închidem capitolul lărgirii și să nu mai aruncăm, să mai risipim bani Uh, sub formă de asistență de preaderare. Vă mulțumesc! Uh, dragi colegi, înainte de a trece la următorul vorbitor, uh, vreau să salut pe vizitatorii noștri. Avem pe președintele Parlamentului Macedonia de Nord și ne bucurăm că este alături de noi în galeria diplomatică, în galeria diplomaților în această seară. și ne bucurăm uh, că asistă la această dezbatere privind uh, Macedonia de Nord și Albania. Este o onoare că vă alături de noi și sperăm că veți avea reuniuni rodnice în Parlamentul European. Mulțumesc, trecem acum la următorul vorbitor, domnul Tomașevski. Okay, I don't think the Is... Nu îl văd pe domnul Tomașevski. Trecem mai departe la un minut și la... Stați puțin, uh, spune doamna președinte, că s-au făcut niște schimbări pe lista de vorbitori. Mr. Castaldo, you have the floor. Domnul Castaldo, aveți cuvântul Mulțumesc, domnul președinte, domnilor și domnilor colegi. Decizia, sau mai bine, non-decizia Consiliului de a amâna pentru a ena oară deschiderea negocierilor de aderare pentru cele două țări, Albania și Macedonia de Nord, este o greșeală istorică. E vorba de o amânare nemotivată după recomandate, recomandări repetate ale Comisiei și după asumarea pozițiilor Parlamentului European, jenantă pentru Uniunea Europeană și frustrantă pentru partenerii noștri, care au tot dreptul să-și pună întrebări în legătură cu intențiile noastre reală. Albania și mai ales Macedonia de Nord au făcut sacrificii foarte mari și reforme pentru a ajunge aici. Această ultimă țară chiar a renunțat la numele său inițial, ajungând la un acord istoric care părea in, de, imposibil înainte. Este vorba de credibilitatea noastră, dragi colegi. Am promis acestor țări că vor fi evaluate în mod individual în baza meritului fiecăruia dintre ele. În, să li s-au făcut promisiuni Acum ele sunt deziluzionate și se creează un precedent îngrijorător în uh, fața uh, competitorilor noștri strategici în Balțani. Macedonia de Nord uh, se afundă așadar acum într-o criză politică și mai mare. Prietenilor noștri din Albania și Macedonia de Nord și îl uh, salut pe uh, invitatul nostru, îi le spun sunteți parte din familia noastră europeană și procesul acesta nu trebuie să se sfârșească nici prin, nici prin astfel de măsuri din partea Consiliului. Mulțumesc și acum domnul Bilce cu minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Decizia de săptămâna trecută în Consiliul European a zguduit uh, bazele, fundamentul uneia dintre politicile cele mai de succes a Uniunii Europene. Ceea ce era un consens, acum a devenit o, o problemă geopolitică permanentă. În calitate de raportor pentru Serbia, pot să vă spun că refuzul uh, către Macedonia de Nord și Albania este un eșec, un eșec mai mare, iar uh, aderarea statelor din Balcanii de Vest este în interesul nostru. Să răspund statelor precum uh, Franța, Danemarca, țările de jos, dacă ne dorim o uniune mai puternică, trebuie să avem o voce decisivă și o influență decisivă în vecinătatea noastră imediată. Deziluzia, dezamăgirea în statele uh, din Balcanii de Vest este enormă. Macedonia și-a schimbat numele ca să intre în Uniunea Europeană. Să nu uităm asta. Extinderea a adus unificare și un simț al securității în Europa. Însă securitatea nu este de la sine înțeleasă mai ales când ne uităm la acțiunile Turciei și Rusiei în vecinătatea noastră. Avem nevoie de Balcan de vest stabil, uh, democratici uh, și succesul lor pe calea europeană va fi și succesul Europei. Eșecul nu este o opțiune. Thank you. One minute, Mrs. Santos. Mulțumesc un minut, doamna Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mărturisesc că sunt foarte dezamăgită. Sunt dezamăgită, așa cum sunt dezamăgiți și cetățenii din Albania și Macedonia de Nord fiindcă s-au blocat uh, aspirațiile lor de aderare la Uniunea Europeană. După ce s-au creat așteptări din partea Comisiei, Parlamentului și a Consiliului European. Ambele țări au îndeplinit criteriile necesare pentru a, pentru a se deschide negocierile și au aplicat reformele care le-au fost cerute și care nu trebuie să se oprească această decizie înseamnă că procesul decizionar a luat-o static uh, Consiliul și l-a luat-o static Macron. S-a deschis ușa către alți actori care uh, vor să-și urmească propria agendă uh, în această regiune, care este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Noi trebuie să avem o viziune strategică, să fim lideri și să fim un partener, partener credibil. Dacă nu reușim să facem acest lucru, vom fi discreditați. A ieșuat Consiliul, dar noi, în Parlamentul European, vom lupta în continuare pentru a ne ține făgăduiala. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Groșel, un minut. Spoštovani, obželujem odločitev sveta, da ne začne. Mulțumesc foarte mult. Deplor Decizia Consiliului de a nu deschide negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, cu atât mai mult cu cât uh, s-au făcut eforturi din partea acestor țări și au fost, uh, mai ales Macedonia de Nord, deschisă compromisului de a renunța la propria sa denumire inițială. Procesul de aderare și uh, înaintarea pe calea europeană trebuie să se bazeze pe uh, voința acestor țări. Însă e vorba și de voință politică din partea noastră. Trebuie să susținem țările care sunt angajate în direcția valorilor europene și spre apropierea de Europa. Nu e momentul să avem în vedere jocurile politice, jocurile politice din regiune. E foarte important acest lucru, mai ales în Balcanii de Vest, o regiune în declin democratic, în care crește populismul și naționalismul. Macedonia de Nord are o mică fereastră de oportunitate în care Uniunea Europeană ar putea să ofere o rază de speranță. Trebuie să uh, combatem populismul și naționalismul din aceste țări printr-o perspectivă europeană oferită acestei țări, dar acestei țări. Dacă nu vrem asta, atunci să o spunem clar. Mulțumesc, din păcate suntem deja în întârziere, așa că voi fi nevoit să întrerup microfonul dacă nu vă respectați timpul de vorbire și vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere. Un minut, domnul Berg. Domnule președinte, economia statelor membre ale Uniunii Europene este în fața multor provocări. În plus, avem Brexitul. De ce ar, mai trebui, de ce ar trebui acum să ne gândim în mod serios să primim Albania și Macedonia de Nord? În ambele țări șomajul este ridicat și salariile sunt scăzute. Ambele au instituții fragile, probleme cu statul de drept și uh, proceduri birocratice. În ultimul sondaj uh, Gallup, 60% din populația adultă din Albania dorește să părăsească țara. când există în momentul de față reținerea ale cetățenilor față o extindere suplimentare. Însă doresc să laud Macedonia pentru referendum Macedonia de Nord pentru referendumul privind schimbarea numelui. Um, cred că trebuie să, însă să uh, suspendăm negocierile de aderere și să vedem ce fel de altfel de tipuri de ajutor putem oferi prin fonduri structurale și altele. Uh, să uh, avem o politică de a sprijini aceste uh, state și de a uh, limita influența statelor terțe. Jonța, one minute. Domnul Jonca, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Autoritatea Uniunii Europene a avut de suferit în urma acestei decizii. Pare că interesele Franței sunt mai importante decât interesele întregii Uniunii Europene. Macedonia de Nord a respectat toate criteriile și toți macedonenii știau asta. Și o știu. Tocmai de aceea cred că Uniunea Europeană s-a compromis. Iar acest lucru afectează întreaga Uniune Europeană și afectează întreaga regiune. Macedonia de Nord are cale liberă către NATO și, a, și această țară a făcut mult pentru a obține acest uh, rezultat. Doamna uh, von der Leyen a fost pentru extinderea uh, Uniunii Europene Însă, candidatul domnului Macron uh, n-a uh, fost acceptat de Parlament. Poate că asta a fost răzbunarea. Mulțumesc, domnul Nicolau Lavanoș, uh, un minut și jumătate. Mulțumesc. Populațiile din Balcanii de Vest s-au confruntat cu probleme dintr-o mulțime de motive. Concurențele imperialiste, schimbările uh, Uh, frontierelor, uh, mutarea acestora, reformele capitaliste și faptul că s-a demonstrat că nicio aderare la Uniunea Europeană sau la NATO nu vine în avantajul cetățenilor din țările respective, ci au de profitat doar marile monopoluri. Vedem lucrul acesta și din opoziția Franței și altor state membre. E practic o concurență, o luptă pentru a pune mână pe interesele Macedoniei de Nord și ale Albaniei și ale țărilor din întreaga regiune. Deci, faptul că în Uniunea Europeană nu ne, nu ne putem pune de acord Aici își are motivele. Am văzut acest lucru și cu ocazia acordului de la Prespa. Întreaga Europa poate trăi în pace, dar în afara acestui corset al Uniunii Europene, în afara NATO, în afara corsetului imperialist și iredentist, Uh, cu o economie aflată ferm în mâinile acestor monopoluri, nu există așa ceva. Dragi colegi, nu mai trebuie să repetăm faptul că decizia Consiliului de săptămâna trecută a fost uh, greșită, spune domnul Cubilius, și uh, nici că este cât de important este pentru întreg continentul european cât de importantă este politica de extindere pentru continentul european. Nu te mai trebuie să repetăm cât de mult s-a făcut uh, și câte multe reforme anevoioase au fost uh, aplicate de către cele două țări și cât de trădate se simt aceste două țări, trădate de către noi. Ce trebuie discutat astăzi este foarte simplu. Ce trebuie să schimbăm noi de partea noastră, partea Uniunii Europene, pentru a nu mai uh, bloc, pentru a nu mai bloca procesul de extindere de către un stat membru. Ce trebuie să schimbăm înainte de a trece la reforme privind uh, procesul de aderare? Trebuie să uh, creăm o regulă foarte simplă și să uh, cerem uh, statului membru care blochează lucrurile la Consiliu să vină aici și să ne explice de ce a votat împotriva. Și apoi am avea posibilitatea de a discuta aceste argumente în Parlamentul European și poate atunci uh, am putea să vedem cum putem ajuta aceste state membre să-și depășească reticența. Astăzi, deci, spun că trebuie să ne intereseze nu numai cum să ajutăm aceste două țări, fiindcă au nevoie de ajutorul nostru, dar cum să ajutăm și Franța să își uh, repare această greșeală, fiindcă aceasta este o greșeală nu numai a Franței, ci a, nouă, a, tutur, a noastră a tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schider, un minut. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus uh, și domnul Han, în mod corect, această decizie a Consiliului este o gravă eroare și răspunderea pentru această greșeală o poartă președintele francez. Însă problema este că noi toți trebuie să suportăm consecințele acestei greșeli. Este important să subliniem că mai ales Uniunea European, Europeană trebuie să-și respecte promisiunile asumate, mai ales când în Macedonia și în Albania s-au făcut reforme importante Ehm, iar în Macedonia de Nord s-au, eh, s-a făcut chiar și schimbarea de nume. Tocmai de aceea sper că Consiliul European va repara această greșeală cât se poate de repede. Însă noi, ca Parlament, trebuie să folosim toate oportunitățile, delegațiile, ehm, vizitele eh, sau de, mm, mm, și uh, procesul Monnet pentru a arăta că um, considerăm că s-a făcut o greșeală și vrem ca ea să fie reparată. Mulțumesc, domnul Paet. Un minut. Mulțumesc. Consiliul European trebuie să își asume o nouă stra- decizie strategică, pentru că a fost o eroare să nu se deschidă negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Perspectiva extinderii Uniunii Europene la aceste țări a fost o forță motrice, așa cum se întâmplă adesea cu astfel de țări. Macedonia de Nord a fost lăsată să creadă că schimbarea numelui va deschide posibilitatea acestei țări de a se apropia de Uniunea Europeană. Cu toate că, în ultimă instanță, țările trebuie să continue reformele interne datorită propriilor lor nevoi în acest sens, nu putem să nu spunem că perspectiva unei viitoare aderări nu reprezintă o locomotivă pentru aceste forțe. Cred că Uniunea Europeană trebuie cel puțin să deschidă negocierile de aderare cu cele două țări pentru a le încuraja să-și continue reformele interne, astfel încât ele să se alinieze mai mult cu Uniunea Europeană și politicile sale și pentru a deveni acesta partener fiabil în regiune. Dacă nu deschidem negocierile de aderare, va, acest lucru va contribui, din păcate, la posibilitatea unor influențe externe în regiunea Balcanilor de Vest. Este important ca Uniunea Europeană să aibă uh, succes pe term- în uh, vecinătatea imediată pentru a putea avea succes în mod internațional. Mulțumesc, uh, doamna Hutasari, un minut. EU candidacy status should only be granted to Statutul de țări candidat uh, pot, poate fi acordat numai unor țări care au perspective realiste de a adera la Uniunea Europeană. Albania și Macedonia de Nord sunt uh, țări cu un nivel de criminalitate foarte ridicat, uh, se confundă cu probleme de corupție și de stat de drept. Uniunea Europeană a, a avut deja suficiente probleme când a intrat în Uniunea Europeană România și Bulgaria, care nu erau gata să adere în 2007 când au aderat. Nu ar trebui să dăm uh, speranțe false unor țări care nu întrunesc criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui să nu-și mai uh, lărgească frontierele atâta timp cât în ograda sa încă nu și-a făcut curat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Lagos, un minut și jumătate. Prin από λίγο, από κάποιου ομιλητέ, ότι υπήρξε μεγάλο πολιτικό θάρρο. Am ascultat din partea antevorbitorilor mei că a fost nevoie de mult uh, curaj politic pentru a se încheia acordul între Macedonia de Nord și uh, Grecia pentru schimbarea numelui. Dar n-a fost curaj politic. A fost o mică majoritate care și-a impus voința poporului elen. 80% dintre cetățeni nu-și doreau acest acord Poporul elen a solicitat un referendum, însă uh, guvernul a respins asta, ceea ce înseamnă că fostul guvern, dar și cel actual, sunt uh, cele care au, uh, care au permis acest acord pe spinarea țării noastre. Statele din Balcanii de Vest nu trebuie să Uh, să um, accepte această iluzie. Nu există pământ macedonean în afara uh, Greciei. Uh, a fost dovedit acest lucru și trebuie spus clar. Pe această foaie, pe o placă de marmură din țara mea, vedeți uh, o placă de marmură din țara mea cu o inscripție în care scrie că Macedonia aparține Grecie. Eu sunt grec și pot să citesc ce scrie pe această tablă, uh, tabletă de marmură. Ea are peste 2000 de ani. Bineînțeles că alții nu pot să citească ce este scris aici. Macedonia este greacă. Mulțumesc, doamna Spirachii domnule președinte domnule președinte domnule comisar perspectivele de aderare ale celor două țări trebuie să rămână deschise. E o chestiune de stabilitate în regiune și o modalitate de a îndemna, de a determina aceste țări să fie mai, să devină mai democratice. Este foarte important să se recunoască faptul că cele două țări nu pot să piardă această șansă de deschidere a negocierilor, mai ales în cazul Albaniei. Trebuie respectate uh, minoritățile. Deseori se înregistrează aici uh, încălcări ale drepturilor cetățenilor. În cazul Macedoniei de Nord, susținem perspectivele sale europene și prin intermediul acordului de la Prespa s-ar permite deschiderea negocierilor de aderare. Pentru că, practic, prin acest acord s-a rezolvat problema numelui Macedoniei de Nord, ceea ce deschide calea și pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Stanișev, un minut. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> The indecision Lipsa de decizie la Consiliul European de săptămâna trecută transmite un mesaj greșit uh, cetățenilor din uh, Balcanii de Vest și nu numai din uh, Macedonia de Nord și Albania. Cel mai prost mesaj este că Uniunea Europeană nu e de încredere. Indiferent câte eforturi și sacrificii faci, te poate trăda Uniunea Europeană. Nu din interese foarte mari, ci doar pentru a face pe plac opinii publice dintr-un stat membru. Da, sigur, mai e și mâine o zi în aceste țări, dar uh, influența noastră Uh, uh, va, ca actor uh, regional va avea de suferit. Și noi așteptăm acum marile reforme europene promise de Macron, dar decizia Consiliului va crea un gol pe care îl vor simți mulți. Nu vom reînnoi Europa nerespectându-ne pro- promisiunile și și lăsând unele țări să fie luate ostatec de niște interese naționaliste. Și acum trebuie să reparăm uh, greșelile comise de săptămâna trecută și să o facem cât mai curând cu putință. Mulțumesc, domnul Șimecica, un minut. Thank you very much. Um, I have to say I... Mulțumesc. Trebuie să spun că sunt de acord cu domnul comisar și cu colegii care au, care au spus că decizia de săptămâna trecută a Consiliului a fost o mare greșeală strategică. Problema este că uh, Uh, credibilitatea internațională a Uniunii Europene a fost afectată. Noi uh, spunem că suntem lideri în ceea ce privește uh, statul de drept și respectarea regulilor și iată, tocmai am pus sub semnul întrebării propriile noastre reguli um, pentru extindere. Extinderea se bazează pe criterii clare și pe evaluări clare și da, putem să discutăm despre cum putem îmbunătăți sistemul, dar nu putem să um, refuzăm um, aderarea sau înce începerea negocierilor în funcție de în mod arbitrar. Um, nu cred că problemele interne trebuie să fie o scuză pentru a uh, opri aderarea. Din potrivă, trebuie să fie o motivație pentru a consolida atât Uniunea Europeană cât și statele candidate. Mulțumesc, domnul la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm de posibilitatea ca Albania să intre în Uniunea Europeană. De ce să vrem să intre în Uniunea Europeană o țară care se află de fapt, dacă nu de drept, deja în Uniunea Europeană. Mulți albanezi sunt deja în Franța și profită de piața europeană. Clandestini, organizații mafiote circulă liber și profită de pe urma banilor realizați din traficul acesta uh, fraudulos. Ne aflăm în fața unei situații anarhice în Franța, iar autoritățile noastre sunt deja depășite de ea. Mai mult, uh, popoarele europene își doresc protejarea identității și modului de viață european în majoritatea lor. De ce să vrem atunci să introducem în Uniunea Europeană o țară în care este sub influența directă a lui Erdogan și are alte valori? S-a văzut acest lucru uh, în ultimele alegeri europene. Construcția europeană și voința dumneavoastră și lipsa dumneavoastră de voință de a pune niște limite a băncilor și extinderii acesteia care ne paralizează um, și care le permite unora să prospere pe calea aceasta a mondializării, a globalizării. Mulțumesc! There's a blue card request. Se solicită un cartonaș albastru din partea domnului Frego Walter. Acceptați întrebarea? Vă rog, adresați întrebarea. Mulțumesc. Aș vrea să-l rog pe colegul meu să-mi spună când a vizitat ultima dată Tirana sau Scopie mai mult însă, aș vrea să vorbesc despre faptul că astăzi vorbim de o situație absurdă. Țări care nu se află în Uniunea Europeană vor să intre în Uniunea Europeană și țări care sunt în Uniunea Europeană vor să o părăsească. Trebuie să punem capăt acestei uh, situații. Când faci o promisiune cuiva, acel cineva trebuie să se aștepte că îți vei ține promisiunea, alminter nu mai ești de încredere. Sunt convins că aceasta este o greșeală istorică, sunt convins că ne jucăm cu pacea și stabilitatea din regiune și întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce altă soluție au aceste popoare decât calea europeană. Mulțumesc. Vă rog, dacă doriți să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte, stimate coleg. Eu sunt ales în Franța pentru a apăra interesele francezilor. Ca atare, mă interesează și mă preocupă interesele bună- și bunăstarea poporului meu mai întâi de toate, în timp ce dumneavoastră păreți că preferați interesele altora înainte de a prefera interese, înainte intereselor noastre. Cetățenii din Franța s-au exprimat și uh, au făcut-o masiv la ultimele alegeri europene și în prezent popoarele europene aspiră la protejarea propriilor lor identități, suveranități și proprii propriei democrații. Ori această extindere nesfârșită înseamnă a impune concurență tuturor statelor europene și înseamnă practic o uh, cursă în direcția globalizării. One minute and a half, Mr. Radachowski. Un minut și jumătate, domnul Radachowski. V čase, keď som sa prihlásil do tohto vystúpenia... Când uh, am cerut uh, cuvântul mai devreme, nu mă așteptam să primească o palmă aceste două țări din partea Uniunii Europene și uh, că nu mă așteptam să nu se deschidă negocierile de aderare. Și mari, așa zis, și mari jucători uh, au cauzat această problemă, cei care vor să ia decizii în numele tuturor. Mai întâi se cere albanii să adere la NATO pentru ca, pentru ca uh, băieții uh, americani să joace jocurile lor de război. Iar acum îl aruncă peste bord aceste două țări. Probabil că o să, să obligăm Macedonia de Nord să aplatizeze tot pământul ca să aterizeze uh, avioanele americane. Nu vă deranjează să, că primiți milioane de oameni din Afganistan, Libia și alte țări, dar vă deranjează când uh, aceste două, uh, această țară cu um, o populație mică, deci iar creștină, Vă deranjează. Aceste națiuni slave și creștine sunt tratate ca cetățeni de mâna a doua. Uh, din, uh, din cauza poate unor trădători din rangurile noastre. Mă refer la cei care au atins uh, nivelul de jos, încât acum poartă medalia cu steagul Uh, Uniunii Europene, nu a țărilor. Uh, mulțumesc, domnul Ressler, un minut. Politica proșirenia jedna e od najuspješnijih. Mulțumesc. Politica de extindere este una dintre politicile cele mai de succes ale Uniunii Europene. A unificat Europa, a adus stabilitate și dezvoltare în întreaga Europa. Tocmai de aceea este inacceptabil să blochezi uh, începerea adera- uh, negocierilor de aderare mai ales în urma unei uh, recomandări pozitive din partea Comisiei bazate pe indicatori uh, obiectivi. Statele, membre, statele care doresc să devină state membre trebuie să fie evaluate exclusiv pe baza rezultatelor lor și nu în funcție de climatul uh, politic din anumite state membre, chiar dacă acestea sunt unele dintre cele mai mari state membre ale Uniunii Europene această enormă greșeală strategică va consolida ceilalți actori globali din regiune și această lipsă de responsabilitate va pune sub semnul întrebării credibilitatea întregii Uniunii Europene. Tocmai de aceea, summitul de la Zagreb din mai anul viitor va fi o oportunitate să ne concentrăm asupra acestui domeniu și pentru a stabili un calendar clar. Mulțumesc, doamna Fayon. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Tinerii din Balcanii de Vest uh, își pierd speranțele, nu mai au încredere în noi, nu ne mai cred și pe bună dreptate. Aș dori să vă reamintesc uh, cuvintele președintelui uh, francez de toamna trecută. Spunea Macedoniei de Nord, înainte de referendumul de acolo. Contăm pe voi. Am încheiat citatul. Același președinte domnul Macron este aceeași persoană pe care o întreb dacă își va asuma <coughs> responsabilitatea pentru alegerile anticipate în Macedonia de Nord. Promisiuni goale. Doar asta vedem în Uniunea Europeană când vorbim despre extindere și promisiunile goale uh, se fac uh, pe spinarea celor din Macedonia de Nord, Albania și Balcanii de Vest. De 10 ani Comisia Europeană promite Macedoniei uh, de Nord acest lucru și mi-e rușine astăzi că trebuie să-mi cer scuze pentru aceste fapte tuturor cetățenilor din Balcanii de Vest. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să discutăm, să vedem cum vom decide asupra extinderii în viitor și trebuie să ne reparăm greșelile cât mai curând. Aveți un cartonaș albastru, acceptați? 30 seconds. 30 de secunde slažem se s velikom većinom govora zastupnice fajon međutim ono što ju želim. Sunt uh, de acord uh, cu ce spunea doamna Fayon, dar vreau să întreb, de ce nu a arătat același sprijin și pentru aderarea Croației la Schengen, după ce Comisia a dat uh, undă verde?